procesul verbal al acestei ședințe. Și ajungem acum la ordinea de zi. În conferința președințelor, la 10 iulie, s-a adoptat acest document și a fost împărțit. Joi, grupul ECR va cere niște explicații Comisiei și Consiliului în ceea ce privește distrugerea uh, armelor chimice siriene în Marea Mediterană între uh, Grecia și Italia. Domnul Marias are cuvântul pe acest subiect. Vă rog, domnule Marias. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să solicit ca marți există o declarație a doamnei Ashton în ceea ce privește o problemă extrem de serioasă și anume distrugerea arsenalului chimic sirian în Marea Mediterană. Ceea ce se întâmplă în momentul de față este uh, foarte grav. Există o navă americană care a reușit să distrugă arme chimice uh, siriene, dar este o procedură extrem de periculoasă și care va dura aproximativ 60 de zile. Trebuie să știm exact care sunt măsurile concrete pe care Consiliul și pe care Comisia le vor lua și dacă vor lua măsuri pentru a preveni accidentele, până în ce măsură au fost informate regiunile din jur. Noi considerăm că distrugerea arsenalului sirian nu trebuie să se facă în Marea Mediterană, ci cât mai departe de Marea Mediterană, într-o regiune nepopulată. Pentru că operațiunea actuală este extrem de periculoasă, există reacții din partea populațiilor vizate, în special în Creta, și cred că trebuie să discutăm clar uh, acest lucru pentru a avea o luare de poziție. Mulțumesc! Acum, vorbitori care sunt împotriva acestei cereri. Cine ar dori să vorbească pentru această cerere. Doamna Hans. Este un subiect foarte important. Suntem de acord că aceste arme chimice trebuie să fie distruse, dar apoi, în ceea ce privește procesul, aici intervine și următoarea chestiune, și anume, și anume urmările asupra mediului înconjurător. Partidul meu politic intră, este pentru. Împotrivă, doamna von Storch. Mai dorește cineva să vorbească împotriva acestei cereri? Nu, nu e cazul. Atunci, cine e pentru această cerere să ridice mâna? Cine e împotrivă? Cine se abține? Trebuie să verificăm prin vot electronic. Ich habe gar keine Abstimmung. Habe ich hier nur eine Abstimmkarte? Ja. Haben alle ihre Karten da eingesteckt? A introdus toată lumea cartela de vot? S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Avem 148 de voturi pentru, 139 de voturi împotrivă, 57 de abțineri, așa că se adoptă. În ceea ce privește ziua de miercuri, mai există alte cereri? Îmi doriți să luați nou cuvântul? E ceva de pe ordinea de zi? Ordinea de zi pentru miercuri. Mă auziți? Da. Stimate domnule președinte, stimați colegi, am o observație în ceea ce privește ordinea de zi și un punct pe mâine, și anume termenul de depunere a amendamentelor pentru ordinea de zi. Știu că a expirat, însă am un punct foarte important. Mâine Vom vorbi despre persoana cea mai importantă pentru Uniunea Europeană în următorii 5 ani, și anume președintele Comisiei Europene. Este un post foarte important care trebuie împărțit acum și avem o uh, vorbire cu un timp de 90 de minute pentru dezbateri, exact cum uh, se întâmpla și Uh, în februarie în ceea ce privește o chestiune feroviară. De aceea, eu cred că trebuie să se țină cont pe ordinea de zi de importanța acestui subiect și nu cred că ei s-a acordat importanța cuvenită. Dacă cetățenii vie să ne audă, e nevoie de mai mult decât aceste 90 de minute și fac o scurtă propunere cum putem să facem. Președintele, nu vorbiți deja de regulamentul de procedură, nu de ordinea de zi, așa că nu pot să vă mai las cuvântul. Trecem acum la ziua de miercuri. În primul rând, grupul GUE în ceea ce privește escalarea conflictului între Israel și Palestina. Doamna Zimmer, mulțumesc domnule președinte, doamnelor și domnilor, în numele grupului meu politic doresc să cer ca uh, miercuri să nu avem doar o uh, dezbatere împreună cu altul reprezentant pentru situația externă, ci să cer și o rezoluție pe care să o votăm. Pe sfâr, la sfârșit, la uh, acest sfârșit de săptămână, situația s-a înrăutățit și mai mult. Noi, Parlamentul, ne întâlnim acum ne vom întâlni abia după pauza de vară, de aceea cred că e foarte important să ne spunem părerea, nu doar cu un alta reprezentant, doamna Ashton, și și împreună cu ea, dar să trimitem un semnal puternic pentru a nu mai pentru că această situație să nu continue să se înrăutățească. Există deja peste 170 de persoane decedate. Foarte multe persoane trebuie să părăsească fâșia Gaza. Pur și simplu aceste persoane sunt amenințate și există și o ofensivă pe mare. Toate acestea cred că trebuie să fie discutate și Parlamentul nostru trebuie să aibă o poziție clară în acest sens. Domnul Guerrero dorește să ia cuvântul. Creo que es cierto. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, cred că nu putem să așteptăm uh, până în luna septembrie pentru a ne exprima poziția cu privire la această situație și fără să lansăm uh, un mesaj clar, un mesaj care să invite părțile să pună capăt acestor violențe. Așadar, grupul meu este pentru o rezoluție dacă uh, este să ne asigurăm că această rezoluție va reflecta vocea Parlamentului. Această rezoluție ar trebui să spună că părțile implicate trebuie să pună capăt conflictului. Așadar, trebuie să existe o rezoluție care să ceară o încetare a focului de ambele părți. De asemenea, trebuie să se ceară reluarea dialogului și implicarea tuturor pentru protejarea persoanelor care locuiesc în zonele respective. Mulțumesc, dorea, dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei cereri? Vă rog, domnule Preda. Mersi, monsieur. Mersi, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost de acord cu ideea unei dezbateri, dar nu și cu ideea unei rezoluții. Și mă îndoiesc că am putea exprima în acest moment, într-o rezoluție scurtă, așa cum a spus colega socialistă, uh, și că am putea transmite un semnal clar, cum spunea reprezentantul GUE, în do- doar două zile pe care le avem la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc! Bun, atunci cererea spune discuție cu rezoluție, deci votăm. Cine e de acord cu propunerea făcută de GUE să ridice mâna? Cine e împotrivă? Cine se abține? E o majoritate clară. Mulțumesc! Damit ist der Arbeitsplan für diese Woche festgestellt. Și am terminat cu programul de lucru pentru această săptămână. Trecem acum la discursurile de un minut. Primul vorbitor este domnul Ceacai. Aveți cuvântul. Ceacai? Domnule Ceacai? Da, yeah, bine Ok. Thank you, Mr. President.